Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar... Bună ziua, dragi colegi. Începem această ședință. Iar eu, în calitate de uh, președinte uh, provizorie pentru a locui președintele și pentru alegerea acestor posturi. În primul rând, vreau să spun bun venit membrilor titulari și supleanți la această ședință constitutivă pe care o declar deschisă. După cum știți, în primul rând e vorba de alcătuirea biroului prin alegerea președintelui și a patru vicepreședinți maxim în conformitate cu articolul 204 al regulamentului. Iată care este ordinea alegerilor. În primul rând președintele și după aceea acesta va conduce ședința pentru a trece la alegerea vicepreședinților. Și acum voi menționa numele supleanților care participă la acest vot. Cei care ne-au notificat că îi înlocuiesc pe diversi membri titulari. PP, domnul Marinescu, îl înlocuiește pe domnul Preda. Doamna Constanț Legrip doamna Legrip pe domnul Becker, Brock pe Malinov și doamna Gresle pe domnul Sirio. În numele socialiștilor, Mamichis locuiește pe Rozier. În numele grupului FR Finanțca locuiește pe Teocratus. Și în numele FDD, Laura Agea pe David Coburn. Vom vedea dacă avem cuvorumul necesar, deci peste 9 membri, pentru ca acest vot să fie valid, deci o pătrime din membrii acestei comisii. Secretariatul se va asigura că toate condițiile necesare se îndeplinesc în ceea ce privește numărul de membri titulari, supleanți, quorum și candidații care s-au prezentat și au um, prezentat deja declarația de interese financiare. Aș vrea să uh, vă întreb care sunt candidații pentru postul de președinte. Eleonora. Mulțumesc și bună tuturor. În numele grupului FDD Aș vrea să prezint candidatura colegei Eleonora Evi pentru postul de președinte al Comisiei pentru Petiții, conformitate cu metoda DONT. Mulțumesc. Alți candidați? Adelante. Sí. Buenas tardes. nombre Da, mulțumesc. În numele grupului ALDE o prezint pe doamna Cecilia Wikström. Perfecto, pues sí. Mulțumesc. Margaret, te rog. Da, este o moțiune de ordine. Aș vrea să vă informez, dragi colegi, că dacă ignorăm încă o dată sistemul DONT, atunci uh, pur și simplu punem în joc uh, corectitudinea acestei instituții. Și am înțeles că s-au făcut presiuni asupra anumitor grupuri și uh, știu că probabil că doamna Evi va pierde data aceasta, dar vreau să vă atrag atenția pentru demnitatea și reprezentarea acestui Parlament în mod democratic. Așa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani să nu se respecte sistemul DONT, pur și simplu e de neacceptat. Aș vrea să se gândească fiecare dintre dumneavoastră ce se va întâmpla dacă se ajunge la un acord între două mari grupuri sau chiar trei și restul sunt eliminați. Vreau doar să vă reamintesc despre ce este vorba aici. Bien, seguimos con... Foarte bine. Trecem mai departe acum. Avem doi candidați. Alegerea se va face cu vot secret, pentru că avem doi candidați care s-au prezentat și, în conformitate cu normele noastre, fiecare membru care participă la vot dispune doar de un singur vot, așa cum este și logic, și Partidul Popular ar avea 10 socialiștii 8, ECR-ul 4, ALDE 3, GUE 3, Verzi 3, FDD 2 voturi, NF-ul 2 voturi și INI 1 vot, deci neafiliații. În primul tur, candidatul care va obține majoritatea absolută Uh, incluzând doar voturile pentru fiecare din acești candidați, uh, va fi câștigător. Dacă nu, atunci uh, va exista un al doilea tur de scrutin, unde va câștiga candidatul cu cele mai multe voturi care au fost obținute. În caz de egalitate, va fi ales candidatul mai în vârstă. Votul va fi secret prin uh, vot cu apel nominal, prin votare electronică și aș vrea să se facă un test de probă. Nu știu dacă toată lumea dispune de cardul electronic. Foarte bine. Am să vă spun pe scurt cum se va desfășura votul. Avem doi candidați, doamna Wikstrom și doamna Evi. Voi uh, aloca o culoare pentru fiecare candidat și vom vota în felul următor. Butonul verde va fi pentru doamna Cecilia Wikstrom și butonul roșu pentru Eleonora. Albul este dacă doriți să nu votați sau să vă abțineți. Deci vom începe votul. Încă o dată repet, verde pentru Cecilia Wikstrom, roșu pentru Eleonora Evi. El Partidul Popular tiene un voto. Partidul Popular are un vot în plus. Cineva trebuie să renunțe la un vot. De acuerdo? Ok. Am votat todos. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Iată rezultatul. 20 de voturi pentru doamna Wikström, șapte voturi pentru doamna Evi. Felicitări! Nu trebuie să trecem la al doilea tur de scrutin. Cecilia Wikström este cea care uh, trece la postul de președinte și, de asemenea, vreau să-i mulțumesc Eleonorei pentru participare. you very much, colleagues. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Tell you, an honor to be... Pentru mine e într-adevăr o onoare că mă trei ales în fruntea Comisiei pentru Petiții și voi continua să fac toate eforturile ca să țin cont de părerea tuturor grupurilor politice și să fiu într-adevăr o, o președinte a acestei comisii, vorbind în numele cetățenilor Europei care uh, ne sesizează cu probleme Uh, au multe griji uh, și au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc. Vreau să fiu o președintă care să fie în slujba membrilor și colegilor și a cetățenilor și acum continuăm votul și anume e vorba de alegerea vicepreședinților. Eleonora Evi, ai cuvântul. Grație, Cecilia. Mulțumesc, Cecilia. Dacă îmi permiteți, vreau să fac un scurt comentariu asupra votului, pentru că mă întristează faptul că pentru a doua oară consecutiv în această comisie, la distanță de 2 ani și jumătate, s-a repetat, practic, acest episod foarte trist, adică nu s-a respectat metoda DONT. O metodă care cuprinde un sistem care, după cum spunea colega Auken, e necesar pentru a garanta reprezentarea reprezentarea echitabilă a tuturor grupurilor politice, mai ales cele mai mici din acest Parlament. Cuvântul echitate e un cuvânt foarte frumos, dar în acest uh, caz a fost călcat în picioare. Doi ani și jumătate, dacă acum doi ani și jumătate uh, munca noastră și munca grupului meu și mișcarea 5 stele uh, a fost, a fost dată afară, practic, și s-a făcut un prejudiciu, dar acum, după 2 ani și jumătate, nu mai avem nicio scuză, că toți colegii noștri, stafful nostru, am dovedit că lucrăm serios și responsabil și ne-am câștigat credibilitatea de care, cu care ne putem lăuda astăzi. Poate acum doi ani aveați prejudicii împotriva noastră, dar acum nu aveți nicio scuză și îmi pare rău. Iată, văd aceleași logici de putere și de împărțire a posturilor și a scaunelor și metoda, sistemul de om, din păcate, a fost din nou încălcat. Deci, din nou, a fost murdărit uh, cuvântul politică, deși e un cuvânt frumos. Și mă întristează și mai mult că se întâmplă chiar în această comisie, care e Comisia pentru Petiții, o comisie în care ar trebui să dea ascultare ce tuturor cetățenilor, garantând astfel acest principiu al echității. Iau act de rezultatul acestui vot. Oricum, uh, urez succes uh, președinte și tuturor colegilor. Eu personal voi continua ca întotdeauna să fiu foarte activ în această comisie. Thank you, Eleonora, for that. Mulțumesc, Eleonora. Acum haideți să discutăm ulterior, pentru că acum încă suntem la vot, e o reuniune constitutivă, trebuie să alegem vicepreședinții comisiei. Cred că numele uh, rămân aceleași de la votul anterior și quorum, da, dispunem cu siguranță de quorum. Acum uh, doresc să știu cine candidează la postul de prim vicepreședinte sau cine va fi numit postul de prim vicepreședinte. I call for nominations for the position of first vice chair of the petition. Deci, poziția de prim vicepreședinte al Comisiei pentru Petiții. Peter iar se pare că cerul cuvântul. Te rog, Peter. Also, uh, ich war noch so Voiam uh, să spun, sunt impresionat de alegerea președintei. Uh, uh, sunt trei propuneri. Doamna Estara uh, și, de fapt, cele, ceilalți doi pre, ce, vicepreședinți, ca și data trecută. I'm now calling... Să luăm unul câte unul. Deci acum să vedem numele pentru poziția de prim vicepreședinte. Unul câte unul, vă rog. Doamna Esteras. Deci unul câte unul, după cum am spus. Bun, dacă mai sunt și alte persoane uh, nominalizate pentru această funcție, nimeni, nimeni nu vrea să concureze cu doamna Esteras.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 I, I need also... acum vă atrag atenția asupra regulii 204 din regulamentul de procedură 204 alineatul 1 care spune că diversitatea Parlamentului se reflectă în compoziția biroului, asta însemnând că uh, biroul nu poate fi compus exclusiv din bărbați, nici exclusiv din femei. Și nu pot toți vicepreședinții să provină din același stat membru. Vreau doar să spun, să se știe clar că ne conformăm regulilor de procedură și uh, articolului 204. Acum avem președinte, avem vicepreședinte, suntem de un anumit uh, sex și vă rog să țineți cont de asta când vă întreb cine alți, uh, care sunt uh, cei care candidează pentru poziția de cel de-al doilea vicepreședinte al Comisiei noastre. Vă rog, Peter Iar. Ia für äh, zweiten Al doilea vicepreședinte, doamna Mețola. Are there any, any Președinta, dacă mai uh, candidează cineva? Bun, atunci prin aclamare, vă rog. Thank you very much and I congratulate you, Roberta. Please come up. Mulțumesc și fericită, Roberta. Hai și tu alături de mine, te rog. And now it's the position of third vice. Și acum poziția de cel de-al treilea vicepreședinte. Să vedem cine sunt nominalizații. Soledad, ai cuvântul. Mulțumesc, grupul socialist. O propune pe colega Marlene Mitzi. Marlene Mitzi, dacă mai candidează cineva. Atunci, prin aclamare, vă rog, să alegem pe doamna Mitzi. punctul de-a treia vicepreședintă. Felicitări și te rog să vii alături de noi. Another woman Now, the floor is open for nominations. Of... Acum, uh, poziție de prim vicepreședinte. Nu, cel de-al patrulea, spune președinte, cel de-al patrulea vicepreședinte. Aveți cuvântul, vă rog. Țineți cont de ce am spus în legătură cu compoziția biroului Peter. Ja, wir sind, wir sind besonders glücklich äh, als... Suntem deosebit uh, de mulțumiți să-l propunem pe domnul Ceaghi ca al patrulea vicepreședinte. Aceasta e propunerea noastră. Domnul Changi este candidatul nostru. Are there any, any more nominations? Bun, dacă mai candidează cineva pentru poziția de al patrulea vicepreședinte, atunci, prin aclamare, vă rog să-l confirmăm și să-l alegem pe Pal Ciachi. Thank you very much. Vă mulțumesc și felicitări, Pal. Poziția ta este extrem și absolut necesară pe podium alături de noi. Vă rog, te rog să vii aici. I understand that certain people would... Președinta, cred că unii doresc să părăsească sala dar vă rog să faceți în liniște ca să putem continua cu reuniunea de grup. be there too. <laughs> okay. Colleagues, I... Președinte, dragi colegi, Bun, acum suntem aleși, avem președinte, avem vicepreședinți, avem birou și vom putea funcționa ca de obicei, iar acum vă rog, haideți să ne întoarcem la ordinea de zi de astăzi, punctul numărul 3, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din noiembrie, cele două reuniuni din noiembrie, le-ați primit cu toții și pot fi considerate ca fiind adoptate. Am câteva comunicări și anume că avem noi membri în personal, în staff, în secretariatul Comisiei noastre PETI, îi dau cuvântul, uh, sau mă întorc pe Carolina Gaevska și Maria Scundrici, care sunt uh, noi administratori sau administratare în echipa noastră. Vă rog să uh, <laughs> stați în picioare ca toată lumea să vă cunoască și vă rog să fiți drăguți cu, cu fetele. Dacă, dacă cineva nu se comportă bine cu voi, să veniți direct la mine și vă asigur că ambele colegi au o experiență însemnată în afaceri europene și au cunoștințe foarte bune de limbi străine. Deci puteți fi liniștiți că fi sigur că vă vor fi de ajutor și vă urăm bun venit și succes. Bun. Uh, la diverse nu avem nimic. Trecem direct la punctul numărul 6, petiția 618 E vorba de uh, situația de mediu din... Cera, în Campania. In... Acerra, din Campania, din uh, Italia. Mm, Petiționarul nu e aici, deci dăm cuvântul direct comisiei. Domnul Făstrată. Do we have the commission representative yes, here? Yes, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, au existat uh, preocupări în ce privește poluarea uh, pânzei de apă freatică și de asemenea și apelor de suprafață uh, ca urmare a unor activități cu caracter industrial în localitatea Acerra și în împrejurim. Și e vorba de apă folosită pentru irigații, sau pentru prelucrarea uh, alimentelor și a furajelor și preocupările erau că uh, era o problemă pentru că din această apă din pânza freatică uh, până la urmă se decanta și apa potabilă și au fost preocupări că, că ar putea fi afectată sănătatea publică. Am primit petiția și uh, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, alimentele și furajele comercializate, sigur, trebuie să respecte legislația europeană și trebuie să poată fi consumată de oameni și animale și avem regulamentul 178 din 2002 regulamentul general pentru alimente și acolo vorbim și de uh, poluanți, metale grele, poli, clorurați, PCB, apoi mai avem un alt regulament, uh, 35 din 93 în legătură cu poluanți din alimente. Avem niveluri specifice stabilite pentru uh, mulți um, poluanți în regulamentul 881 pe 2006 și pentru furaje am stabilit și niște uh, Uh, niveluri maxime de uh, metale grele într-o directivă din 2002, apoi regulamentul 852 din 2004 privitor la igienă uh, spune că toate măsurile trebuie aplicate de către operatori, inclusiv fermierii, pentru a se asigura că alimentele și frajele produse nu sunt poluate de substanțe chimice sau uh, biologice și atunci trebuie aplicate toate măsurile de igienă, așa uh, încât apa pe care o utilizează pentru irigații nu trebuie folosită la producția de alimente și furaje care încalcă legislația europeană și produc riscuri la desa sănătății publice. E clar că apa utilizată pentru prelucrarea uh, furajelor trebuie să fie potabilă, trebuie să fie de calitate și să respecte legislația europeană. Așadar, am cerut autorităților italiene să ne ofere informații mai detaliate în legătură cu situația din regiune în ce privește poluarea apelor din punza freatică și de, la, de suprafață și uh, cu posibilă contaminare a alimentelor și furajelor, iar autoritățile din Italia ne-au informat că în 2015 au adoptat un decret care spune exact care regiuni, în care regiuni pot exista activități Uh, de creștere animalelor, de producție agricolă, mă refer la localitatea Cera și care anume parte a terenului de acolo nu poate fi utilizat pentru că e prea, prea poluat. Și de asemenea autoritățile italiene în zona respectivă din 2013 până în 2016 au uh, luat 82 de șantioane de alimente și uh, furaje de diferite origini legume, fructe, lactate, miere și le-au analizat uh, ca să vadă dacă nu există prezența mai multor substanțe uh, poluante, reziduri de pesticide, plumb, uh, substanțe microbiotice, în fine, nu s-a descoperit că ar fi încălcată în vreun fel legislația europeană autoritățile au căutat și prezența unor substanțe nereglementate, dar nu s-a găsit nimic sau nu s-a găsit o substanță într-o cantitate care să afecteze sănătatea publică sau sănătatea animală. Și ca urmare a acestor informații, deci s-a văzut că nu s-au produs nerespectări și nu s-a găsit nicio relație între prezența acestor substanțe în alimente și în furaje și, pe de altă parte, poluarea mediului. Și pe baza informațiilor pe care le-am primit, informații foarte detaliate, Comisia uh, este de părere că um, autoritățile italiene au monitorizat foarte bine situația și se asigură că populația din zonă este protejată împotriva uh, oricăror efecte adverse la adresa sănătății, potențiale efecte. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor dacă doresc să intervină. Please, the floor is yours. Grazie, Presidente, grazie, colleghi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Eu provin din respectiva regiune, din Campania. Sinceramente, non accetto la risposta della Commissione europea. Și nu, nu accept, pur și simplu nu accept uh, răspunsul Comisiei Europene. Sigur că e foarte frumos așa, un exercițiu de birocrație, pur și simplu, o listă cu toate substanțele poluante. Foarte frumoasă listă ne-a prezentat Comisia, dar aici nu vorbim doar de un teritoriu poluat, ci vorbim de unul din exemplele cele mai grave de teritoriu poluat dar de ce poluat? Pentru că s-a produs un trafic ilegal de deșeuri toxice. Nucleari. Ora, capisco că Chiar și deșeuri nucleare nu le cade. Și eu înțeleg că nici o instituție și nici un ministru nu va putea să rezolve situația așa cu o baghetă magică, dar totuși m-aș aștepta din partea Comisiei să aibă o poziție, o poziție mult mai dură și mult mai hotărâtă, pentru că e chiar o hecatombă acolo și mă aștept din partea Comisiei să fie conștientă de faptul că documentele pe care le-a primit din partea autorităților italiene sunt documente din 2015. Și de ce subliniez asta că din 2015? Pentru că în 2015 președintele Republicii Italiene era Giorgio Napolitano, care a fost acuzat de uh, mafioți de foști mafioți că a secretizat documentele care dovedeau că pe teritoriul comunei Acera s-a produs trafic ilegal de deșeuri. După cum spuneam, nimeni nu va putea rezolva situația peste noapte. Nici, uh, nici nu dorim așa ceva, însă, stimată comisie, vă rog, să luați act de ce s-a întâmplat. Nu neapărat de poluare, ci pentru că e vorba de faptul că putem vorbi de un trafic ilegal de deșeuri, trafic internațional, trafic de deșeuri internaționale, deșeuri provenite din diverse țări ale Uniunii Europene, unde deșeurile pur și simplu erau duse în campania, inclusiv de firme din Germania. A fost un proces, sunt mărturii ale foștilor mafioți și Uh, asta a fost posibil pentru că a fost uh, o, o, o, un fenomen de corupție. Mafia, funcționari publici, statul, până la urmă și comisia, nu poate să rămână cu ochii închiși și să ne prezinte această listă de substanțe poluante, să ne spună că totul, totul e minunat. În, uh, de acolo de unde vin eu, asta se întâmplă. Vă arăt poze cu animale din, din campania în care se nasc cu trei ochi. Nu, nu, vă rog să nu ne spuneți că substanțele poluante au fost analizate, pentru că, iată, astea sunt fapte. Aia nu e o leziune, e un al treilea ochi. Sunt animale care se nasc așa, pur și simplu. Vă mulțumesc și vă rog frumos, dacă chiar vrem să aducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni, să nu uh, aducem niște birocrați aici care să ne prezinte niște analize sterile, pentru că oamenii trăiesc în aceste condiții și în aceste momente Uniunea Europeană trebuie să intervină și să-și facă auzită vocea și să arate că într-adevăr e aproape de cetățeni. Mulțumesc! Thank you. Eleonora Evi. Sí, grazie. Mulțumesc, Eleonora Evi. Mulțumesc, doamnă președintă. La cele spuse de colega din Olfi, adaug și eu că după cum uh, după cum a spus colega, e dramatică și trebuie monitorizată. Mai adaug doar că această petiție trebuie să rămână deschisă, că nu ne putem mulțumi cu răspunsul primit din partea Comisiei, pentru că e un răspuns cu adevărat ridicol. Un răspuns care, practic, nu adoptă nicio soluție responsabilă, nu vorbește despre nicio anchetă în legătură cu ce se întâmplă acolo. De exemplu, aș adăuga încă un element. Eh, preocupant. Eh, Fatto una eh, interrogazione alla Comisia. Anul trecut am făcut o întrebare către Comisia Europeană semnată de toți membrii delegației Mișcării 5 Stele. Am cerut să, se, să știm ce se întâmplă cu, cu finanțarea cu banii europeni pentru prelucrarea deșeurilor în regiunea Campania. 140 de milioane care au fost alocați, doar 8 milioane din această sumă au fost utilizate într-adevăr. Deci, uh, Vrem mai multă transparență și în legătură cu utilizarea acestor fonduri. Să se utilizeze într-adevăr și asta pentru rezolvarea problemelor, pentru că simt că până în ziua de asta nu s-a făcut așa ceva. Nu s-a rezolvat nimic. Deci, sigur, respectând legile europene, ce privește mediul și sănătatea, cerem o acțiune mult mai hotărâtă din partea Comisiei, că din păcate răspunsul este absolut insuficient și nu e acceptabil să venim cu un asemenea răspuns unor petiționari care ni se adresează nouă ca ultima instanță, încercând să facă lumină în problema asta. Mulțumesc. Thank you. I have nobody else on my list. Uh, Mr. Terica Bras. Domnul da, Terica Bras. Grazie. Well, I, I agree with my, with my colleagues. Sunt de acord cu colegele mele. Petiția a fost prezentată în 2013 acum trei ani, prin urmare. Se pare că daunele provocate sunt vechi și uh, ex, extinse, grave. Aș vrea să ne spună comisia când s-au făcut testele menționate și dacă soluția despre care ne-a spus că s-a găsit e una permanentă sau uh, au făcut în așa fel încât să aibă rezultate bune. O problemă gravă trebuie să aibă o soluție pe măsură, una de durată. Dacă nu se întâmplă acest lucru, se cheamă că nu s-a rezolvat problema. Îmi pare rău să spun acest lucru. Sunt perfect de acord cu colegele mele. Sunt de acord că nu s-a dat un răspuns cum se cuvine până acum. Mulțumesc, domnul Iar. Din punctul meu de vedere, ca să răspund în legătură cu răspunsul comisiei, poate că nu pot fi mulțumite colegele noastre pentru că nu putem discuta toată problema, pentru că, din punctul meu de vedere, petiția vizează numai o parte a problemei, uh, Uh, tratarea deșeurilor în campania. Am văzut și noi în două vizite că situația nu e mulțumitoare și știm că Uniunea dă bani, pune la dispoziție fonduri care nu ajung unde trebuie, pentru că nu există așa un concept uh, de ansamblu pentru prelucrarea deșeurilor. Aveam o rugăminte să nu amestecăm lucrurile să nu confundăm lucrurile. Comisia a răspuns în legătură cu petiția, care nu vizează toată problema generală din campania, ci are o temă punctuală. Și uh, cred că ar trebui cu toții să respectăm limitele petiției. Nu vreau uh, să fie închisă neapărat, dar atrăgeam atenția că Comisia până la urmă doar a răspuns la petiție, care nu vizează întreaga problemă. Thank you, Peter. Marilene? Mulțumesc, uh, Peter, Marilene. Thank you, Cecilia. Um... Mulțumesc, uh, Cecilia. Nu vreau să repet tot ce au spus uh, colegii, și anume că răspunsul comisiei nu e deosebit de mulțumitor pentru petiționari, adică pentru acei cetățeni pe care noi îi reprezentăm. Eleonora ne-a prezentat imagini foarte impresionante, foarte urâte cu animale, care se pare ne arată urmările acestei situații îngrozitoare și a acestei acumulări de deșeuri toxice și de gunoaie care se pare că au fost duce, duse la acera și cred că ar trebui să se meargă mai departe. Sunt sigură că există daune și pentru animale și pentru oameni și dacă avem probe concrete și dacă nu avem, cred că ar trebui să mai căutăm, să vedem dacă animalele acestea care se nasc uh, cu defecte congenitale uh, se nasc așa pentru că e vorba de daune produse de această situație. Mulțumesc. Cu aceasta încheiem lista de intervenții, încheiem această petiție sau mai dorește cineva să intervină? Domnul Cotolino, doriți să interveniți? Bun, dincolo de răspunsul pe fond al Comisiei, că da, trebuie să separăm bine lucrurile, că dacă nu facem, uh, ca de obicei, din păcate, mă adresez colegilor mele italiene, nu facem decât să creăm confuzie și atunci nu ajutăm regiunea Campania să iasă din problemele pe care le are cu colectarea deșeurilor. Da, sunt de acord să menținem deschisă petiția și poate să venim cu o inițiativă în plus ca să ne întoarcem Comisia noastră petiții în campania, care mai e situația acolo spune colegei mele de la mișcarea celor 5 stele. Să nu amestecăm în afacerea asta pe fostul președinte Republicii. Una comisiune oficială cum quella. E o comisie oficială noastră și sunt fapte care nu există, că ni, niciun mafion a declarat că președintele Napolitano a uh, secretizat un dosar. Să nu facem pole, polemici inutile aici. Vă rog, și din acest punct de vedere să respectăm figurile instituționale. Ok, I take it as a sign of unity. Bun, înțeleg că există un consens pentru că socialiștii și PPE au hotărât um, sau au cerut împreună să ținem această petiție deschisă. Și așa o să facem. Și trimitem și o scrisoare autorităților din regiunea Campania pentru a le informa despre faptul că în comisie suntem îngrijorați ca și petentul în legătură cu absența sau prezența substanțelor poluante în alimente și furaje. Și o să le cerem să ne răspundă, să ne asigure că supraveghează um, situația alimentelor și a siguranței alimentare în această regiune și, bineînțeles, și bunăstarea animală în această regiune și vom cere să ni se răspundă în scris în uh, scrisoarea noastră. Suntem de acord? În regulă, atunci așa o să procedăm și trecem mai departe la petiția următoare, 465, principalele linii de tensiune în Montalto, Fogo, tot în Italia. Cred că avem alături de noi pe domnul petiționar Emanuele Lupo. Bun venit și vă dau imediat cuvântul preț de 5 minute, nu mai mult, după care și între timp cred că ne arătați și ceva imagini. Vă rog. Spettabile Comisiune per le Petizioni, egregi componenti. Mulțumesc, eh, stimați membri ai Comisiei Petiții. Vă mulțumesc în nume personal și numele comunității pe care o reprezint aici. Eh, atenția noastră mă permite să vă informez asta ce se întâmplă într-un sat italian din Calabria de Nord, provincia Cosenza, e vorba de Fugo. În 2005 eh, s-a realizat această linie de înaltă tensiune care traversează teritoriul comunei noastre printr-un decret ministerial din 2002 dar uh, condițiile legii pentru a salvaguarda uh, sănătatea teritoriului au fost încălcate pentru că uh, traseul nu e conform cu standardele de siguranță, de sănătate publică, nici de plan urbanistic prevăzut de lege și nu se potrivește cu decretul, pentru că operatorul uh, a Uh, vrut să facă ameliorări tehnice, mai ales în ce privește distanța de la locuințe și diverse clădiri. Din fotografie se vede că pilonul e foarte aproape de niște locuințe. Și de atunci și până acum nu s-a mai îmbunătățit situația, mai ales ce privește uh, uh, zonele locuite. Și se produc probleme uh, inclusiv cu poluarea fonică produsă de transportul uh, echipamentului. Iată, se vede cât de aproape sunt cablurile electrice, nu se respectă principiul de precauție în ce privește electromagnetismul, s-a, încăl- încălcat și obligația planului energetic regional pentru Calabria să se îngroape uh, cablurile când uh, traversează anumite zone. Uh, cu zone populate. Asta înseamnă că cetățenii pur și simplu trebuie să trăiască în contact cu aceste cabluri de înaltă tensiune, deși o distanță între 4 și 500 de metri de la un uh, cablu electric este, uh, înseamnă că există pericole din cauza electromagnetismului care deja și-a produs efecte negative asupra uh, sănătății. Fuori regione l'elettricità 380 kW noi, Noi credem că sunt mari riscurile de sănătății, mai ales în ce privește copiii, în uh, raportul unui consilier pe lângă Procuratura Republicii din Cosența uh, se spune că copii de vârstă uh, mică care locuiesc în pe rază de 300 de, de metri în jurul acestor instalații sunt supuși a unui risc de 500% de a dezvolta o formă de tumoare. Alte studii au indicat că în proximitatea unor câmpuri electromagnetice, speranța de viață a copilor se reduce până la 450%. Experții concret că valorile de expunere uh, sunt mult prea mari în zona, în proximitate a acestui, uh, acestei instalații și nu se respectă normele în vigoare. Și apoi a mai intrat în vigoare o normă uh, uh înainte verificărilor finale care, s-a stab- care a stabilit uh, distanțele pe baza inducției magnetice generate în regim uh, maxim. Și de rispetto mai indicată. Există o problematică de tip sanitar. Există probleme de, de, de tip sanitar în vecinătatea electroductului și oamenii de știință consideră că trebuie o nouă lege uh, care să se asigure că se uh, respectă uh, specificațiile de sănătate. Vorbim aici de 0,3-0,4 microtesla, prag care să nu fie depășit. Comisiunea valutare, anche în baza alla documentazione. Rog Comisia noastră să evalueze și în baza documentației furnizate de noi Uh, aspectele uh, legate la pericolele la, la adresa sănătății uh, cetățenilor de acolo și ne bazăm pe comisia noastră să ne ajute ca să nu apară probleme și mai mari în zona respectivă. Thank you very much and thank you for also... Mulțumesc foarte mult Mulțumesc că vă ocupați atât de intens de acest subiect și acum dau cuvântul reprezentatului Comisiei, tot domnul Frestrete, pentru un răspuns. Mulțumesc. Din partea Comisiei, noi vom transmite probabil peste câteva zile uh, comentariile noastre către Comisia de Petiții în mod formal. Însă în ceea ce privește uh, competențele și diviziunea competențelor între Uniune și statele membre, după cum știți, responsabilitatea pentru protecția generală a populației uh, în urma expunerii la câmpul electromagnetic, um, această competență ține în principal de statele membre. Totuși, în 1999, Consiliul a adoptat o recomandare în ceea ce privește limitarea acestei expuneri la câmpul electromagnetic. O recomandare care, deși nu este obligatorie, intenționează să stabilească un cadru de protecție armonizat în ceea ce privește protecția pentru acest domeniu pentru a asigura o coerență între atitudinile divergente, în unele cazuri, între statele membre. În recomandarea sa, Comisia a analizat uh, felul în care statul membru uh, implementează această recomandare și în al doilea raport, care a fost publicat în anul 2008, ultimul raport la care am avut acces, am notat că Italia are un nivel uh, de restricție de bază pentru uh, aceste centrale de 10 ori mai scăzut decât nivelul stabilit prin această recomandare. Această recomandare din 1999 uh, trebuie să vedem dacă este în continuare valabilă pentru anul 2016. Și pentru aceasta am avut uh, un comitet științific pentru riscurile noi uh, la adresa sănătății, un comitet permanent care are rolul de a evalua riscurile la expunerea de acest gen. Evaluarea riscului se bazează, bineînțeles, pe dovezile existente la momentul realizării acestei analize. Comisia utilizează avizele acestui comitet pentru a vedea dacă uh, limitele propuse corespund recomandării din 1999 a Consiliului, dacă aceasta este în continuare adecvată sau dacă ar trebui să se facă o revizuire a ei. Ultimele avize pe care le-am primit respectiv din anul 2015, respectiv 27 ianuarie 2015, deci acum 2 ani de zile. Acest ultim aviz a analizat peste 700 de uh, studii științifice și, în conformitate cu avizul respectiv, dovezile științifice existente nu arată că uh, un nivel care depășește limita stabilită în recomandare ar reprezenta un pericol pentru sănătate. Prin urmare, Comisia nu consideră necesar să revizuiască recomandarea Consiliului din 1999. După cum spuneam, în Italia nivelul uh, adoptat, nivelul acceptabil este de 10 ori mai mic în ceea ce privește expunerea la câmpul electromagnetic. Dacă ținem cont de toate aceste observații, Comisia consideră că nu um, există niciun motiv pentru a interveni, așa cum cere petiționarul. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă doresc să intervină colegii, Laura, te rog. Grazie Presidente. Bene, io volevo semnalare. Mulțumesc. Da, președinte, vreau să vă spun că în sectorul mediului, în regiunea Calabria, e o adevărată situație de urgență. Sunt uh, chestiuni uh, foarte grave în diverse sectoare și, din păcate, administrația regiunii Calabria nu uh, vine cu răspunsuri adecvate. Aș remarca un lucru față de această petiție și anume uh, că deși sunt numeroase studii științifice, că cel agenție Agenției Internaționale pentru Cercetarea domeniului cancerului, studii care au arătat că câmpurile magnetice cu frecvențe de 50 sau 60 de herți sunt, uh, pot declanșa dezvoltarea cancerului și leucemilor infantile din cauza expunerii continue la, la, unor, la niște câmpuri magnetice cu intensități mai mari de 0,3-0,4 microtesla și în ciuda faptului că există efecte nocive ale electromagnetismului care s-au manifestat deja asupra sănătății locuitorilor din zona respectivelor cable de înaltă, cabluri de înaltă tensiune. Până astăzi nu s-a făcut absolut nimic, sau nu s-a nici măcar nu s-a programat ca să se încerce să se vină cu o soluție la această problemă foarte gravă. Deci e dorit ca pe baza unei evaluări atente ale ultimelor studii științifice, ultimelor studii științifice și pentru a garanta o mai bună protecție a sănătății și a, umane și a mediului, să fie scăzute limitele recomandate prin lege pentru expunerea la câmpurile electromagnetice, în coerență cu principiul de precauție prevăzut de Uniunea Europeană, mai ales la articolul 191 al tratatului privitor la funcționarea Uniunii Europene. În lumina celor spuse și în conformitate cu articolul 6 al acelui tratat, care recunoaște că ne are competența de a susține acțiunile, stat, statelor membre în ce privește protejarea sănătății umane și din momentul ce instituțiile naționale competente până acum nu au întreprins nicio acțiune concretă pentru a rezolva problemele descrise și pentru a garanta aplicarea corectă a normelor și principiilor Uniunii Europene, nu pot decât să fiu de acord cu cererile conținute în petiție. Deci invit din nou Comisia să fie activă și să uh, facă toate, să trebuie toate acțiunile posibile pentru a elimina sau a scădea emisiile provenite de la de, uh, provenite de la cablurile respective pentru a apăra sănătatea umană și mediul. Să nu spunem doar că comisia, comisia nu e competentă și lasă totul uh, pe seama statelor membre. Deci uh, rugăm să se solicite autorităților italiene și autorităților regionale să acorde mai multă atenție acestui sector, astfel încât toate acțiunile uh, care pot fi întreprinse să aibă și rezultate concrete și să revizuiască urgent limitele de expunere la câmpurile magnetice pe teritoriul întregii Italii, în conformitate cu ce prevede articolul 7 al decretului mm, guvernului. Sigur, cu respectarea principiilor de uh, precauție și prevenire. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc foarte mult! Iarec? Mulțumesc, doamna președinte, și felicitări pentru faptul că ați fost realeasă în calitate de președinte. Sper să vă descurcați la fel de bine ca și în ultimii doi ani și jumătate. Avem o problemă serioasă cu liniile de înaltă de tensiune și uh, câmpurile electromagnetice. Colegii s-au referit la un studiu științific care demonstra că aceste câmpuri electromagnetice pot avea efecte grave asupra sănătății umane și altor organisme. Dar înainte de aceasta, Comisia ne-a spus că uh, Consiliul în 99 a adoptat o recomandare și că apoi în 2015, conform spuselor Comisiei, 700 uh, de ani, documente au fost analizate și a rezultat că nu există o probă clară că există astfel de efecte dăunătoare, nocive. Deci, unii ne spun că un studiu demonstrează efecte dăunătoare, pe de altă parte ni se spune că sute de alte studii au conchis că nu există probe clare. Deci eu aș înclina să accept explicația comisiei care ne-a spus că a analizat în detaliu problema în mod corect și eu pur și simplu pot accepta concluzia. Asta era în primul rând. În al doilea rând, aș pune o întrebare. Ce a fost mai întâi? Liniile de înaltă tensiune sau casele? Aș vrea să știu ce a existat mai întâi, înainte de a îmi forma o părere. Oricum, am ascultat ce a spus Comisia și sunt mulțumit de faptul că există niște niveluri, eh, nivele prag stabilite uh, Comisia a analizat detaliu și există și o bază științifică pentru a demonstra că aceste efecte dăunătoare încă nu au fost demonstrate. Deci aș propune să se încheie, să se închidă această petiție. Doamna Albiol. Gracias. eu voi intervenir. Mulțumesc. La următorul punct voi vorbi în uh, detaliu, pentru că cunosc mult mai bine acel proiect, însă comentariul pe care îl fac are legătură cu uh, dezbaterea de acum. E vorba de uh, o linie de înaltă tensiune. Au parvenit până la noi mai multe petiții pe această temă și nu sunt singurele de altfel, ceea ce ne demonstrează că există o adevărată îngrijorare la nivelul cetățenilor europeni uh, legate de aceste linii de înaltă tensiune și de câmpurile electromagnetice generate. E clar că această îngrijorare există în rândul cetățenilor europeni. De aceea, vă rog să mă scuzați dacă mă puteți asculta. Mulțumesc. Eu vreau să propun să facem eventual un studiu din partea uh, comisiei noastre pentru a vedea care este situația în Europa cu liniile de înaltă tensiune, care sunt proiectele um, în curs, uh, care sunt îngrijorările cetățenilor, uh, care sunt studiile științifice făcute, pentru că au ajuns până la noi mai multe petiții și ar fi logic să elaborăm un astfel de studiu pentru a vedea care este situația generală în Europa. Și asta nu doar pentru un anumit proiect, ci să știm, de exemplu, câte astfel de linii de înaltă tensiune au fost proiectate în Europa și care este atitudinea cetățenilor. Nu știu dacă este posibil să uh, cerem să facem un studiu la comanda din partea comisiei noastre. We are to do a study. Dacă e să avem un studiu, nu astăzi hotărâm acest lucru, cu siguranță. Discutăm cu coordonatorii mai întâi, uh, în procedura obișnuită. Acum, întrebarea e ce facem cu această petiție concret. Și îi dau cuvântul Eleonorii. Si, grazie mille. Eh, dunque, eu interven... Mulțumesc. Eu doresc doar să solicit să menținem deschisă petiția ca să o trimitem și comisiei noastre ENVI, ca să cerem un aviz din partea acestei comisii. Aici, în ce privește pro proiectul uh, în chestiune, trebuie să vedem exact care este traseul acestor cabluri, pentru că cetățenii sunt uh, sau se plâng că tocmai că sunt prea aproape de centrele locuite aceste cabluri și în momentul în care uh, comunitatea științifică e clar că uh, are poziții care nu sunt unanime și nu e ultimul caz, mă gândesc și la glifozat, acel pesticid unde uh, părerile sunt foarte împărțite în rândurile oamenilor de știință. Deci nu putem încă cere decizii politice, dar trebuie să menținem uh, Mm, l'attuazione la, la, più totale e piena del... Se, se aplice totalmente principiul de precauție, să menținem deschisă petiția și să se... Mm, iată, au trecut 17 ani de la recomandările din 1999 pe care se bazează valorile Comisiei Europene. Deci, din acest motiv, cred că e de datoria noastră să analizăm mai uh, în detaliu lucrurile, să menținem deschis Mm, uh, petiția, să cerem avizul Comisiei de Mediu și cât mai rapid posibil să dăm un răspuns petiționarilor că e o problemă care cauzează mari uh, preocupări în teritoriu. Mulțumesc. And you are the last speaker. Ați fost ultima mm. intervenientă înscrisă la cuvânt. Mai dorește cineva să intervină, domnul Cățolinu? Anch'io sono dell'opinione che bisogna Da, și eu cred că trebuie să ținem, menținem deschisă petiția și sunt de acord uh, cu ce a spus acum, uh, în ultimul rând, colega, deși oamenii de știință nu au uh, opinii unitare, însă aici petiționarul cere o inițiativă în ce privește nu întregul traseu, ci o parte a traseului. Cred că e vorba de doar 3 km, o porțiune de 3 km. Acea parte care e foarte aproape de casă. E vorba și aș ruga Comisia că, din acest punct de vedere, să se mai gândească. Nu cumva e posibil să intervină, să promoveze o inițiativă atât față de regiune și față de, uh, de gestionarul de rețea ca să se facă ceva, să se îngroape acele cabluri. Doar pe acea parte de 3 km din acest traseu mai lung, ca să rezolvăm situația acolo. Eu cred că despre asta e vorba, sau cel puțin petiționarul ne-a adresat această rugăminte. Sigur că mai sunt alte probleme complexe la care s-a referit comisia, la care s-a referit colega noastră. Sigur, da, părerile sunt împărțite între oameni de știință, dar dincolo de asta, eu cred că ni s-a adresat o, o cerere foarte clară în legătură cu o parte a acestui traseu care e uh, foarte apropiată de locuințe. Acum, uh, dincolo de legitimitatea sau nu a petiției, dar în legătură cu acea parte a traseului, noi cerem o intervenție. Dacă e posibil, Comisia să se mai gândească la acest punct și să aibă o inițiativă atât față de gestionarul de rețea, cât și uh, față de uh, autoritățile din regiunea Calabria. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Așadar, nu avem unanimitate de plină, dar cred că putem găsi cumva o soluție de compromis. Vom lăsa petiția deschisă. Da, ar trebui să dau din nou cuvântul petiționarului. Mă bucur că am aici uh, un bun șef de unitate. Mai întâi Iarec și apoi din nou petentul. Am fost uh, prea dornică să fiu din nou președinte. Mă mișc prea repede. Mulțumesc. Doamna președinte, văd că majoritatea membrilor doresc să se mențină deschisă petiția, așa că nu mă voi opune. Iată, în spirit de cooperare, în curând vom încheia, dar mai ascultăm încă o dată pe petent. Mulțumesc. Da, zona care e cea mai apropiată de locuințe e de o lungime de aproximativ 3 km, dar este vorba de cabluri îngropate, cum prevede deja planul energetic regional din Calabria. studi fatti, è vero che c'è un contratto. Și sigur, oamenii de știință nu sunt cu toții de acord, dar studiile făcute sunt făcute pe subiect de vârstă medie. Nu e vorba de copii sau de vârstnici. De aceștia nu se ține cont în studii. De aceștia sunt cei mai sensibili la undele electromagnetice. Mulțumesc! Okay, I understand by you that you, you would like us to... Înțeleg deci că și dumneavoastră doriți să rămână deschisă petiția, suntem de acord, o vom lăsa deschisă și o să mai uh, ne interesăm. O să ținem seama de faptul că abia în ianuarie am primit informații suplimentare din partea petentului. Acestea au fost trimise secretariatului și o copie a informațiilor noi au fost, a fost trimisă acum uh, comisiei. E vorba de rapoarte tehnice în mare parte, în mare parte și poate că ar trebui să analizăm și aceste informații suplimentare și să le trimitem de asemenea și Comisiei de Mediu. Nu pentru a cere un aviz, ci pentru a-i informa ca să se gândească și să vadă care e soluția cea mai bună, pentru că sunt o comisie la fel de independentă ca și a noastră. Și o să mai uh, intrăm și noi într-o analiză mai aprofundată împreună cu Comisia. O să ne concentrăm mai ales pe acea, acel segment de 3 km și o să rugăm Comisia să aibă amabilitatea să ne ajute. Dacă suntem de acord, putem să revenim în curând la această petiție, cred eu. Vom proceda așa, văd că nu sunt obiecții. Excelent, mulțumesc. Mulțumesc și domnului Petent, care a călătorit atât de mult pentru a veni aici, alături de noi, și îi urez și drum bun către casă. Acum, Următoarea petiție este cea cu numărul 1332 din 2016 în legătură cu un proiect de um, electricitate de înaltă tensiune din Spania, Plana, la, la Plania Morela. Avem petentul nu pe cel inițial, ci pe cineva care ține locul, doamna Ana Paler, și îi dau cuvântul 5 minute. Apelamos a esta comisión de petición. Bună ziua! Noi am făcut apel la comisia dumneavoastră în legătură cu proiectul descris aici, pentru că acesta ar încălca mai multe directive europene, așa cum se arată în scrisoarea trimisă. E vorba de un atentat față de natură, față de sănătatea și calitatea vieții cetățenilor. Este o vulnerare a drepturilor de mediu, uh, fără să se respecte importanța acestei zone pentru păsări, unele dintre ele în pericol de uh, dispariție. E vorba de o linie de înaltă tensiune de peste 400 de kV, uh, plana Moreia, care afectează o populație de 1000 de locuitori care se află într-o zonă recunoscută din punct de vedere istorico-medieval și e vorba de tot felul de alte așezări care se află în acea regiune. E vorba de locuitori cu o formă de viață tradițională, turism rural, exploatarea culturii din zona mediteranei, cum ar fi, de exemplu, măslinele și așa mai departe. Toate acestea într-un peisaj uh, extrem de frumos care ar fi deteriorat la maxim în urma acestui proiect, distrugând uh, felul în care trăiesc uh, locuitorii de acolo și obligându-i să emigreze. Aceasta ar reprezenta de asemenea o pierdere de neconceput în ceea ce privește utilizarea terenurilor. Proiectul ar duce doar la beneficii private, fără să ofere energie teritoriului respectiv. E un fel de autostradă electrică o cicatrice care se face pentru a obține electricitate și deci nu pentru utilitatea publică. În 2016 consumul a fost de fapt jumătate din cât fusese prevăzut pentru acel an. Rețeaua are 86 de kilometri și ar face legătura între La Plana și Morelia. Acestea sunt deja conectate printr-o altă linie uh, care se află la foarte mică distanță de cea care este denunțată aici, paralelă cu aceasta. Proiectul a fost uh, inițial prevăzut pentru 132 de kV uh, și după aceea a fost uh, crescută până la 400. Președinta intervine. Um, mă scuzați, dar am impresia că um, vorbiți foarte rapid, ceea ce înseamnă că interpreții nu pot să vă urmeze și să facă interpretarea așa cum trebuie în toate limbile. Așa că dacă puteți încetini un pic ritmul, ar fi foarte bine. Această rețea de 82 uh, km ar face legătura între La Plana și Morelia. Acestea sunt, de fapt, uh, conectate deja printr-o altă uh, linie care se află la foarte mică distanță de cea denunțată, în paralel, și care a fost uh, proiectată inițial pentru 132 de kV și după aceea a fost trecută la 400, fără să se facă niciun fel de studiu de impact asupra mediului. Noul proiect uh, nu include dezafectarea liniei existente și nu ține cont nici de acumularea efectelor nocive între cele două. Există așezări care, în cazul în care acest proiect s-ar realiza, ar fi exact prinse între cele două rețele, la foarte mică distanță de ele. Noua aliniere avea 132 de turnuri cu o înălțime asemănătoare cu cea a catedralei din Barcelona și cablurile ar fi foarte groase, provocând un zgomot continuu. Studiul de impact asupra mediului, făcut în urmă cu 8 ani, nu ține cont de această poluare fonică. În cadrul proiectului, uh, publicul interesat nu a avut ocazia să participe pe deplin și aceasta uh, practic se făcea încălcând Convenția de la Arhus. Locuitorii afectați au aflat pentru prima oară atunci când s-a publicat în monitorul oficial. Proiectul este respins, practic, în marea majoritate de cetățenii. Proiectul a fost și fragmentat pentru a facilita adoptarea sa și pentru a avea un studiu de mediu mai bun. Efectele pe care le provoacă aceste linii de înaltă tensiune sunt foarte îngrijorătoare. Pot duce la întreruperea somnului, tulburarea funcțiilor mentale, tot felul de uh, afecțiuni metabolice, cancer, leucemie infantilă sau Alzheimer. Studiile făcute la nivel celular ne confirmă uh, clasificarea ca posibil factor cancero- cancerigen uh, confirmată de OMS. Practic nu s-a ținut cont de niciun fel de principiu de precauție aici și s-a încălcat uh, articolul 191 al TFUE. Acesta este recomandat de altfel și de către Consiliul Europei. În conformitate cu acestea, ar trebui să existe o distanță de cel puțin 600 de metri între aceste uh, linii uh, de înaltă tensiune și așezări. De asemenea, traseul trece prin uh, zone foarte apropiate de așezări urbane, um, eliminând posibilitatea de a trece uh, prin subsol limitele uh, în ceea ce privește expunerea la câmpurile electromagnetice sunt superioare limitelor actuale. De asemenea, nu se ține cont de directivele referitoare la spații naturale, pentru că anumite zone din Natura 2000, ZEPA și LIC sunt incluse de aici de asemenea zone de spații protejate, cum ar fi uh, zona unde se află vulturul uh, alte specii de vulturi uh, care trăiesc în zonă. Studiul de impact asupra mediului nu ține cont de efectele pe care le are această linie asupra zonei Natura 2000. Iată aici uh, care este regiunea. De asemenea, s-ar duce la eliminarea vegetației în jurul acestor linii de înalte tensiuni și ar duce la distrugerea sute de hectare de spații protejate, posibilitatea de a avea incendii forestiere, așa cum s-a întâmplat de altfel în trecut. Guvernul uh, din Valencia Um, a pus sub semnul întrebării nevoia de a avea o astfel de linie de înaltă tensiune și partajează cu noi îngrijorarea manifestată asupra consecințelor pentru mediu și potențialul turistic în zonă. Iată de ce, din toate aceste motive, cerem, în primul rând, paralizarea proiectului atunci când vom avea un aviz din partea comisiei dumneavoastră referitor la o posibilă încălcare a directivelor comunitare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Albiol, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, petiționarilor care se află astăzi aici și vreau să mulțumesc uh, acestei uh, platforme, nu în alte tensiuni în regiunea Castellon, pentru că au luptat de mult timp pentru a proteja mediul și sănătatea cetățenilor în acea regiune. Iată, avem aici încă o dată un proiect de speculă din partea unei firme private pe tema energiei, trecând peste interesul public general. Cred că intervenția din partea petiționarilor a fost foarte clară. S-a arătat aici că e vorba de un proiect uh, această linie de înaltă tensiune care încalcă directivele de protecție a spațiilor naturale, uh, cele referitoare la protecția uh, speciilor de păsări uh, sălbatice și directiva referitoare la flora și fauna sălbatică. Vorbim aici de zone LIT, LIC, ZEPA, zone rurale, faptul că e afectată sănătatea cetățenilor din zonă, felul în care trăiesc acest, aceștia, pentru că distanța recomandată de OMS față de aceste linii de înaltă tensiune nu este respectată. Pe de altă parte, este un proiect care a fost declarat uh, ca fiind de interes public, dar acest lucru poate fi pus sub semnul întrebării, pentru că obiectivul său nu este acela de a aduce electricitate în zona respectivă, ci doar de a o transporta prin zonă, fără să se oprească acolo. Insist încă o dată asupra faptului că se încalcă directivele europene în ceea ce privește evaluarea proiectelor publice și private și consecințele lor asupra mediului. Este un proiect, pe de altă parte, care încalcă Convenția de la Arhaus, Ar, Arhus, um, un proiect uh, lipsit de transparență în ceea ce privește informațiile legate de el. Reprezentanții autorităților municipale au avut un acces limitat la acesta și cetățenii de asemenea pentru că uh, publicitatea făcută în jurul proiectului a fost foarte slabă. Carta Drepturilor Fundamentale a UE, articolul 35 al acestei respectiv, dreptul de uh, prevenție a riscurilor de sănătate și a uh, protecția mediului, toate acestea sunt încălcate. Cred că avem destule elemente aici pentru ca comisia noastră să dea un răspuns și cred că, cel puțin, Comisia PETI ar trebui să ia legătura cu autoritățile din Spania să le trimită eventual o scrisoare, o comunicare guvernului spaniol prin care să ceară suspendarea acestui proiect, prin care să manifestăm îngrijorarea noastră și să cerem mai multe informații legate de afectarea zonelor LIC, ZEPA, Natura 2000, procesul de participare publică, faptul că proiectul este fragmentat în studiile de impact, faptul că există o altă linie de înaltă tensiune paralelă, și să se ceară un alt studiu de impact în conformitate cu directivele actuale și nu uh, în conformitate cu directiva din 2009. De aceea aș cere Comisiei de Petiții să ia legătura cu autoritățile spaniole. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trebuie să mă adresez Comisiei. Așa că am să dau cuvântul domnului Daniel Fernandez Gomez. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și petiționarilor pentru expunerea pe care au făcut-o și pentru lucrurile care sunt denunțate prin această petiție. E vorba de fapte care au ajuns în cunoștința Comisiei. În anul 2012 am început uh, o anchetă uh, din oficiu în urma uh, unor întrebări pe care le-am primit din partea unor eurodeputați. Această anchetă s-a centrat pe uh, corecta aplicare a dreptului Uniunii, pentru că aceasta ține de competența Comisiei. E vorba de directiva pentru evaluarea impactului uh, asupra mediului, care cere într-adevăr ca pentru un astfel de proiect uh, care depășește 15 uh, km de lungime, să se facă o evaluare asupra efectelor sale asupra mediului. Am analizat și felul în care s-a implementat directiva habitatelor, pentru că, așa cum s-a spus aici, aceasta ar putea avea efecte semnificative pentru anumite zone care sunt incluse în Natura 2000, zone de protecție specială pentru păsări, zone de interes comunitar și așa mai departe. Deși directiva habitatelor nu interzice realizarea de astfel de activități în siturile Natura 2000, ea prevede totuși ca orice altfel de, astfel de proiect care ar putea avea efecte semnificative asupra unui sit inclus în Natura 2000 să includă și o evaluare și să includă măsuri de conservare a acestor spații protejate. După o astfel de evaluare a măsurilor de excepție care se impun, autoritățile competente pot lua decizia de a autoriza un astfel de proiect după ce vor fi uh, ajuns la concluzia că consecințele asupra acestor zone din Natura 2000 nu sunt negative. Chiar și în acest caz ar putea accepta un astfel de proiect în cazul în care nu ar exista alte soluții alternative, dacă ar exista un uh, interes uh, public uh, de primă mărime și pentru aceasta ar trebui să se ia măsuri compensatorii care să asigure o coerență în cadrul Natura 2000. Așa cum spuneam mai devreme, Comisia a lansat deja o anchetă, a cerut informații din partea autorităților spaniole, care ne-au informat uh, că exista un studiu de impact în curs, deci care nu fusese încheiat. Un studiu de impact asupra mediului care ținea cont și de consecințele acestui proiect asupra siturilor din Natura 2000. Ținând cont de toate aceste informații, am uh, tras concluzia că nu era vorba de o încălcare a directivei atâta timp cât nu aveam rezultatele acestui studiu de impact, pentru că până în acel moment nu se încălcase practic nicio directivă. De aceea Comisia a hotărât să încheie ancheta respectivă până când nu vom fi avut la dispoziție alte dovezi care să ne arate că a fost uh, încălcată legislația comunitară. În urmă cu ceva timp am primit uh, noi informații din partea petiționarilor legate de acest proiect. Uh, am făcut uh, o nouă analiză în vederea realizării unei comunicări care va ajunge aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much and I apologize. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că nu v-am dat cuvântul chiar de la început, dar e mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumesc pentru contribuție și revenim acum la lista de intervenții. Domnul Marcelesi. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría también... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu să susțin această petiție. Sunt absolut de acord cu ce a spus doamna Albiol. Este vorba de încă un proiect uh, uh de înaltă tensiune, prin care se încalcă mai multe directive, directiva uh, de protecție a spațiilor naturale, Natura 2000, și, uh, pe de altă parte, uh, directiva referitoare la expunerea la riscuri um, a lucrătorilor în ceea ce privește riscurile electromagnetice. Și am văzut că foarte multe persoane doresc să participe, să se Uh, implice și iată este încă un caz în care cetățenii nu sunt consultați așa cum trebuie și cum stabilește convenția de la Arhus. Un alt element care mi se pare absolut esențial de care ar trebui să ținem cont este uh, tendința aceasta de a vedea tot felul de mari proiecte care nu dispun de un singur studiu de impact, ci de mai multe, deci proiectul este fragmentat pentru a putea fi acceptat mai ușor. De data aceasta, cred că ceea ce ar trebui să facem este exact invers, și anume să cerem autorităților spaniole să se facă un studiu de impact uh, strategic, deci pentru ansamblul proiectului, pentru că nu e vorba aici doar de un mini-proiect, ci un proiect care se află inclus într-un cadru spaniol și chiar european și cred că această Uh, cerere este esențială pe care să transmitem autorităților spaniole. Un ultim comentariu. Guvernul din Valencia este împotriva acestui proiect și asta mi se pare extrem de important. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Terica Mulțumesc. Uh, pe scurt, sunt foarte de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Pentru cei care nu știu uh, din această sală, cazul uh, depinderilor electrice din Spania, până la urmă va apărea și înscris uh, într-o istorie europeană a terorii. Asta fac întreprinderile electrice în Spania, atât în ce privește consumul în gospodării, cât și uh, marele întreprinderi. Asta, sigur, în complicitate cu autoritățile din zonele în care acționează. Dar, mă rog, dincolo de asta, sunt mai multe elemente care ne fac să fim în contra acestui proiect. Bun, nu e vorba doar de transport de energie. E foarte interesant pentru că mm, e clar că există un caracter privat al acestei întreprinderi. Ar trebui să ne întrebăm dacă e necesar și dacă nu e necesar, atunci asta înseamnă că nu e de interes public, pur și simplu. Doar ceea ce e necesar e de interes public. e legitim să se facă și uh, inițiative private, însă e, o, sunt ei oare în stare să uh, facă aceste proiecte, uh, da, dar nu, nu le fac uh, departe de așezări, pentru că atunci le-ar costa mult mai mulți bani și atunci nu sunt dispus să facă asta, acest lucru. Uh, e acționează doar în propriul uh, interes și pentru propriul câștig. Da, autoritățile din Valencia deja suspectează că se întâmplă ceva și atunci ar trebui să se procedeze cu precauția cu precauție. Comisia spune că deja uh, în 2011 uh, a, fost sesizată cu acest caz. Se pare că în acel an s-a și stopat proiectul și în 2012 s-a spus că cel preexistent uh, va fi dezafectat. Însă acum s-a reactivat acest proiect. Au, au trecut patru ani și s-a reactivat proiectul. Și în plus cu acest nou proiect nici nu se mai vorbește de dezafectarea liniilor anterioare de înaltă tensiune. Deci cred că este urgent să cerem uh, stoparea acestui proiect și desigur să lăsăm deschisă petiția până când obținem acest rezultat. Mulțumesc, doamnă președintă. Thank you. Rosa, the floor is yours. Sí, gracias. Eh, bueno, yo en primer lugar... Eh, Mulțumesc, doamna Esteras. Mulțumesc este, de este calado ser... Primul rând, eu nu cred că uh, un subiect de asemenea amploare poate fi lăsat așa la, la discreția unui placa unei sau alte, unora ne, pot, ne poate plăcea mai mult, unora mai puțin, dar nu Eh, e vorba de păreri subiective aici. Nu, trebuie să se vadă de către comisie și autoritățile locale dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mediu, evaluarea de impact de mediu să se facă. Dacă da, foarte bine. Atunci eh, vor avea permis de eh, a funcționa. Dacă nu, nu. Se pare că există dificultăți cu a îndeplini ace- măsurile de mediu, atunci nu vor obține permisul. Eu nu cunosc acest proiect dar se pare că încă din 2006 a fost gândit acest proiect pentru a facilita infrastructura pentru evacuarea și transportul energiilor regenerabile din zona interiorului de nord din provincia Castillon ca să se dezafecteze pentru asta linia 1 care era ieșită din uh, era foarte învechită. Deci eu nu cred că e un proiect inutil. Însă proiectul trebuie să fie legal și trebuie să fie în acord cu directivele de mediu și cu evaluarea de impact de mediu. Comisia a spus că uh, monitorizează acest schimb de informații, urmează schimb de informații cu guvernul spaniol și va face o comunicare. Eu cred că trebuie să așteptăm comunicarea respectivă și apoi să ne reîntâlnim ca sau să se stopeze proiectul, sau mă rog, să vedem dacă îndeplinește sau nu condițiile. Eu Vreau oricum totul să se facă în limitele legii. Directivele comunitare, atât de impact de mediu cât și de, ale habitatului, sunt foarte exigente și dacă nu sunt respectate, atunci, în mod logic, nu se va autoriza proiectul. Dar cred că aș spune să mai așteptăm, să lăsăm sigur deschisă petiția, să vedem ce se întâmplă cu comunicarea comisiei și de schimbul de informații cu, autorități, cu schimbul de uh, informații cu autoritățile competente. Mulțumesc! Thank you. Um... Beatriz. Mulțumesc, Beatriz. Sí. Gracias, presidenta. Brevemente, porque mis colegas han explicado ya muy bien y Mulțumesc. Uh, colegii mei au explicat deja foarte bine ce se întâmplă. Yo solamente quería <clears throat> añadir una cosa. Aș mai vrea să adaug și eu ceva. Sigur că trebuie să se menține deschisă petiția, pentru că tocmai ne-a spus comisia că va emite o comunicare și uh, Trebuie să vedem ce va spune, dar vreau și eu să spun reprezentantului Comisiei, ca reprezentant al Parlamentului, că, într-adevăr, Comisia e gardiana tratatului și trebuie să vegheze că se, se îndeplinesc directivele, dar sunt mai mult decât atât. Dincolo de a veghea și așa mai departe, și de a garanta și așa mai departe, Comisia trebuie să facă mai mult decât atât. Și când vorbim de un asemenea impact de mediu, social, economic și așa mai departe, principiul de precauție ar trebui să se activeze. Dacă există o îndoială rezonabilă, sau cum spuneau colegii, dacă uh, nu s-a respectat prevederile sau au existat dificultăți sau întârzieri în evaluarea de impact, dacă există îndoială, atunci trebuie să acționăm preventiv. Deci cred că nu e vorba doar de protecția mediului. Sigur, e importantă protecția mediului, e foarte importantă, însă aici eu cred că chestiunea de prim rang e de ce se face acest proiect dacă e vorba de utilitate publică sau nu. Cred că, cred că asta e cheia pentru a determina dacă ceva de utilitate publică trebuie să îndeplinească anumite condiții. Dacă respectă legea și mai departe, foarte bine, dar dacă există îndoieli rezonabile în ce privește caracterul de utilitate publică, atunci trebuie să se stopeze activitatea, cred eu. Sau măcar să se suspende. Deci să lăsăm deschisă comisia, desigur, și cu maximă vigilență Nu e vorba doar de logistică, transportul energiei, sigur, e ceva important, însă trebuie să vedem dacă se îndeplinesc uh, condițiile prevăzute în normele comunitare. La ciudadania tenemos que ir más allá y tenemos que, que preservar, por supuesto... Dar sigur, trebuie să ne gândim la interesul și la interesul legitim al întreprinderilor, că întreprinderile sunt și ele formate în cetățeni, însă să se respecte normele. Una interesul public, alta cel privat. Mulțumesc. Um, señora Presidenta. Bueno, la verdad es que se ha dicho todo y prácticamente de forma unánime, ¿no? Yo creo que... Mulțumesc, cred că deja s-a spus practic totul și majoritatea grupurilor suntem pe aceeași linie, cred. În petiția anterioară se vorbea de o problemă în Italia, acum vorbim de Spania, însă sigur că mai sunt și mai multe și dincolo de aceste petiții cunoaștem cu toții un caz uh, în apropierea noastră. Trebuie să ținem cont de populație și sigur că nimănui nu-i convine ca uh, la un metru de casă să apară un cablu de înaltă tensiune. E vorba de oameni care, care li se spune că din interesul general uh, chiar dacă s-ar putea să existe alternative, trebuie să suporte prezența acestui cablu de înaltă tensiune. Și întotdeauna se vorbește de studii, care se analizează retrospectiv, uneori ni se clarifică lucrurile, unele spun că nu sunt probleme pentru sănătate, dar uh, studiul principal se spune că uh, cu probele de până acum nu se poate demonstra, dar nu înseamnă că nu există efecte negative. Deci studiile ne spun că nu sunt clare lucrurile. Datele existente nu, pute, nu, nu, nu ne permit să spunem că se produc daune uh, la adresa sănătății, dar nici nu putem spune că nu se produc. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când uh, uh populația protestează, înseamnă că se poate distruge patrimoniul prin, aceste, prin acest proiect. Mai e și punctul de vedere al uh, protecției mediului, sigur, directivele Eh, se spune că sunt clare, dar eu nu sunt de acord, pentru că sunt foarte interpretabile. Nu cred deci că e un caz unic. Aș întreba comisia, pentru că trebuie să se spună clar. Studiul de impact de mediu care s-a făcut pentru acest proiect e uh, uh, unul care respectă legislația sau nu, e doar parțial sau nu, că dacă ar fi doar parțial ar însemna că nu respectă legislația. Că despre cea de-a doua întrebare, din punct de vedere tehnic și publicitatea, e, se obișnuiește că aceste proiecte să se decidă în mod rapid și cu slabă participare a cetățenilor. Însă, Eh, cetățenii, da, nu, nu, sunt la, nu sunt puși la curent decât prea târziu, că așa se fac lucrurile. Și mă întreb, eh, sau întreb Comisia, s-a făcut suficientă publicitate față de acest proiect? Eh, populația a avut acces la informații, la consultările publice? A putut să spună un cuvânt sau nu? E, de, e foarte important ca să, să știm asta, să vedem dacă Comisia e într-adevăr garanta drepturilor cetățenilor, dacă a fost respectată legislația. Sigur, spun să menținem deschisă ă, petiția până când vine comunicarea și trebuie să ținem cont de autoritățile din Valencia care, a, au cerut Uh, guvernului spaniol să se studieze alternative, sigur, de exemplu, îngroparea cablurilor sau un traseu alternativ cu coridoarele existente care trebuie utilizate. Deci există alternativă care n-a fost utilizată. Comisia trebuie să fie garanta respectării legislației legislația este ambiguă, poate fi interpretată în mod diferit. O finalmente se tiene que acabar conformando con ese cable de alta tensión, pero no hay una claridad. Nu dispunem de claritate în ce privește criteriile care trebuie respectate. Atunci trebuie poate modificată și legislația pentru a proteja mai bine populația, să utilizăm alternativele dacă există ele, se utilizeze coridoarele și să punem în primul rând interesul cetățenilor. Mulțumesc! Thank you, Soledad. Now I give... Mulțumesc, Soledad. Dau din nou cuvântul uh, peten... petiționarei pentru două minute. Buenas tardes. Eh, quería intervenir. Da, mulțumesc. Vreau să nuanțez puțin uh, cuvintele doamnei deputat. Că întâi e vorba, era vorba de înlocuirea altei linii. Doc, documentul aprobat pentru 2015-2020 nu vorbea de eliminarea liniei anterioare. Deci studiul de impact de mediu nu ține cont de această coexistență și de acumulare a efectelor ambelor linii, dar asta e realitatea. Și vreau să subliniem faptul că Comisia, da, stu, studiază ce s-a întâmplat cu uh, proiectul, cu studiul de mediu, dacă, dacă respectă sau nu legislația comunitară, dar eu vreau să cer Comisiei să facă presiune asupra guvernului spaniol, că nu vrem să riscăm aprobarea unui proiect care deja e destul de avansat și să fim puși în faza faptului împlinit, că să se instaleze toate cablurile, toate ă, turnurile și atunci ă, totuși prejudiciile deja sunt evidente și cablurile astea trec pe asupra capetelor noastre, deci comisia să stopeze în proiectul. La proiectul ăsta n-am putut participa real, la proiectul ăsta nu s-au ținut cont de alternativele realmente existente sau care s-ar fi putut ă, studia Sigur, schimbarea traseului ar fi fost uh, de studiat și proiectul nici nu corespunde unei cereri reale de energie electrică, electrică pentru că realitatea a fost că s-a consumat doar jumătate din disponibilul sau din ce s-a prevăzut uh, din energie electrică. Deci nu, se, nu există o cerere reală de energie electrică care să justifice acest proiect. Și S-a făcut referire și la uh, petiția anterioară. Da, există studii care demonstrează că aceste câmpuri electromagnetice afectează sănătatea oamenilor. Dar nu există un studiu concret cauză-efect, însă există studii epidemiologice care demonstrează efectele cancerigene ale câmpurilor electromagnetice. Uh, din, din toate aceste motive, mulțumim faptul, pentru faptul că a fost analizată de urgență petiția noastră și cerem comisiei să acționeze în continuare. Mulțumesc. Ne-am ocupat de această petiție în procedura de urgență la solicitarea grupului verzilor, nu, nu cu multă vreme. N-am primit toată documentația de la comisie și vedem că poate ar trebui să folosim procedura de urgență cu prudență. E mai bine să avem toate informațiile la dispoziție. Așa că, ținând seama de acest lucru, cred că trebuie să dăm din nou cuvântul Comisiei Europene. Nu le-am permis să-și facă treaba, nu le-am lăsat timp, e vina noastră și pentru a remedia, pas cu pas, uh, am vrut să accelerăm și am dat curs cererii verzilor de a folosi procedura de urgență. Deci vom ruga Comisia să revină cu informații completate după cele ce s-a explicat astăzi aici și după ce comisia va analiza cât se poate de bine și propun să revenim la acest subiect, la această petiție în viitor, într-un viitor destul de apropiat. Între timp trimitem și o scrisoare autorităților spaniole cerând mai multe informații și de asemenea și uh, autorităților locale din Valencia pentru a le cere de asemenea informații actualizate. Bineînțeles, între timp lăsăm petiția deschisă cred că fiecare dintre noi ar trebui să se gândească foarte bine și să înțeleagă că nu întotdeauna e înțelept să, să ne pripim și să folosim procedura de urgență, ne lăsând Comisiei posibilitatea de a ne aduce informații corecte. Sper deci că toată lumea e mulțumită de această propunere petiționara. În mod normal, uh, n-ar trebui să vă mai dau cuvântul, dar haideți, pe scurt. Eh, nosotras solicitamos... N-am avut destul timp la dispoziție. Noi dorim, am dorit să fim din nou invitate la momentul în care comisia va fi putut să studieze corect toată informația ca să putem din nou să ne apărăm cauza. Uh, Mulțumesc. Oh, that goes without... Da, e de la sine înțeles. Întotdeauna când ne ocupăm de o petiție în reuniunea uh, comisiei, petiționarii sunt invitați uh, automat. Deci veți fi invitați din nou și sperăm că uh, destul de curând. O să ne descurcăm cât se poate de bine. Stați liniștiți și drum bun către casă în Spania. Dragi colegi, vă, înche- vă mulțumesc pentru reuniunea de astăzi. Ne revedem mâine la ora 9 și nu uitați să veniți cu cartelele de vot. Mulțumesc foarte mult, o seară plăcută! Now, coordinators have to stay. Acum, coordonatorii nu pleacă nicăieri, continuăm imediat în reuniunea coordonatorilor.